Domnul Rosario Croceta, vreau să vă informez, un fost membru al Parlamentului European, a înaintat președintelui o solicitare de apărare a imunității parlamentare în cadrul unei anchete inițiale în fața instanței de la Palermo. Iar, în conformitate cu regulamentul de procedură, Comisia AFET va primi această solicitare. Comisia competentă.